Meine sehr verehrte Damen und Herren, es haben eine Reihe von Doamnelor și domnilor, discuțiile pe care le-am uh, avut au durat puțin mai uh, mult, discuțiile dinaintea începerea acestei ședințe. Tocmai de aceea trebuie să începem puțin mai târziu. Bine ați venit la ședința din uh, această dupămasă. Doresc să salut un uh, grup de studenți uh, de la Universitatea Krems din Austria. Bine ați venit! Sper că veți asista la o ședință interesantă a Comisiei uh, Jurii a Parlamentului European. Să veți vedea cum se poartă discuțiile în cadrul acestei comisii. Și acum ajungem la punctul 12 de pe ordinea de zi, prezentarea, o prezentare din partea departamentului tematic cu privire la guvernarea corporativă. Doresc să îi spun bun venit doamnei Filip Cartier, doamnei Cafia, domnului Frank Martin Laprat, domnului, doamnei Valerie Tando de Masat și domnului Jean-Philippe Dom. Domnul Portier și doamna Cartia ne vor ține introducerea Doamna Martin Lapra ne va prezenta studiul referitoare la drepturile și obligațiile părților interesate și apoi va fi prezentat uh, studiul referitor, un alt studiu și domnul Dom ne va prezenta un studiu referitor la responsabilitatea corporativă. Aș propunem să începem direct. Nu știu dacă domnul portier sau doamna Cafia dorește să, doresc să intervină. Domnul portier, vă rog, aveți cuvântul. Mesdames, messieurs, bonjour. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt Filip Portier de la Jante, um, care a pregătit trei studii uh, pentru Parlamentul European, studii pe care, alături de colegii mei, vi le vom prezenta acum pe scurt. Um, am pregătit aceste studii cu Catin Catiar, care le-a coordonat. Voi prezenta pe scurt. Mă auziți mai bine? Voi prezenta pe scurt cele trei studii. Trei studii care aveau ca obiectiv comun identificarea de practici în Uniunea Europeană care să îmbunătățească eficiența juridică a trei sectoare importante și anume drepturile și obligațiile acționarilor, obiectul, obiectul studiului numărul 1, organele de supraveghere și management, studiu 2, și responsabilitatea socială a întreprinderilor, un subiect uh, foarte actual și la modă, deci obiectivul, obiectul cel de-al treilea studiu. Voi uh, spune de la început că ne-am concentrat pe societățile de capital, societatea anonimă, companie sau joint stock company în engleză, având în vedere că este un uh, subiect mai uh, larg, având în vedere că sunt societăți cotate, când e vorba de corporate governance, uh, aici e vorba de societăți cotate, dar nu ne-am limitat la aceste societăți, am lărgit domeniul de studiu. Pentru a face un, pentru a căuta bune practici în Uniunea Europeană, nu e vorba doar de drept comparat, uh, am făcut drept comparat, dar am căutat și motivele pentru care aceste practici sunt bune și nu mediocre sau proaste. Deci am căutat uh, referințe, am căutat uh, criterii. Și în introducerea celor trei studii am amintit ce am ales uh, alegeri conforme orientărilor majore ale Parlamentului European mai ales, e vorba de promovarea interesului social și nu a unor interese ale unor categorii acționari sau alte categorii. Deci, uh, reținem noțiunea de stakeholders, deci uh, nu uh, acțiunea actorilor, nu interesul acțiunilor interesați, ci interesul companiei și am căutat uh, promovarea comportamentelor pe termen lung și nu pe termen scurt. În fine, am uh, căutat o logică de creare de valoare pentru întreprindere. În ideea că atunci când întreprinderile merg bine, societatea cu sâmare merge și ea bine. Nu e vorba de uh, doar o um, creare de valoare acționarială care este de fapt o derivă posibilă a capitalismului internațional contemporan, fără a judeca capitalismul însuși, dar e vorba aici de căutarea unui echilibru dacă au apărut tensiuni sau excese într-o direcție unică. În ceea ce privește metodologia, foarte pe scurt, uh, am um, făcut anchete în cele 27 de state membre, am trimis chestionare și în documentele pe care le-ați primit aveți rezultatele acestor uh, anchete. Și în funcție de studii am selecționat câteva jurisdicții, câteva state membre care au prezentat particularități exploatabile, după părerea noastră, ușor de folosit și de comparat, care ne-au permis, deci, uh, să facem anumite alegeri fără a spune că modelele pe care nu le-am uh, reținut sunt proaste. Dar ideea este că uneori sistemele seamănă și pentru a putea compara e mai bine să le diferențiem. Ne-am întâlnit cu juriști, specialiști în guvernanța întreprinderilor, specialiști uh, în management și uh, am formulat în fine recomandări pe care le-am dorit coerente cu axele pe care le-am amintit. E vorba de interesul social, termenul lung și cât mai practice, cât mai concrete, având în vedere că e vorba de subiecte destul de complexe. Trec foarte rapid de introducere și doresc să dau cuvântul colegului Frank Martin Laplat, care s-a ocupat de studiul privind drepturile și obligațiile acționarilor. Merci. Mulțumesc. Mai întâi, în preambul, voi prezenta pe scurt punctul de plecare al studiului, contextul în care am încercat să înscriem acest studiu, se constată anumite derive care în principiu sunt legate de un fenomen de lipsă de implicare a acționarilor în viața socială. Aceste derive pot deci să se distingă pe două direcții. Pe de o parte, acționarii care nu se implică suficient își urmăresc interese proprii și, pe de altă parte, reciproc, din cauza lipsei de implicare a, a acționarilor, strategiile întreprinderilor elaborate de manageri eh, riscă să nu fie coerente și să nu uh, respecte voința acționarilor. Iată, sunt tendințe oarecum opuse și pe care am încercat să le reconciliem prin recomandări pe care le-am făcut la sfârșitul studiului. Obiectul acestui studiu este studierea drepturilor și obligațiilor acționarilor, căutând o cale de mijloc, un echilibru între, pe de o parte, drepturile deci elemente favorabile acționarilor și, pe de altă parte, obligațiile, obligațiile acestui acționar înspre societate. Deci, bineînțeles, nu are doar drepturi, are și obligații. Dincolo de această analiză a situației de fapt, un alt obiectiv a fost formularea de uh, recomandări care ar putea duce la apariția unui instrument juridic la nivel european, deci unei directive. De ce un instrument juridic obligatoriu uh, pentru că ni se pare important să se creeze o adevărată dinamică la nivel european în domeniul dreptul uh, societății și al dreptului comercial uh, pentru ca statele membre să să-și apropie sistemele să se îndrepte în aceeași direcție pentru a obține uh, într-un final, un coerență, o coerență de ansamblu al, drepturilor, al dreptului societăților în Uniunea Europeană. Bineînțeles, asta nu înseamnă că la nivel local nu pot să existe particularități, și de aceea, de-a lungul acestui studiu, am încercat să ne asigurăm că recomandările pe care le facem să se înscrie încă de pe acum într-un consens cât mai larg. Deci, intervenția unei directive să nu reprezinte un traumatism prea mare într-o majoritate de state membre. Am făcut deci acest studiu, punându-ne mai întâi principala întrebare, sau principala obligație, repertorierea, repertorierea drepturilor și obligațiilor acționarilor, întrebându-ne ce este un acționar. Acesta poate fi definit în două feluri. Ca asociat este titularul unui drept de vot și, pe de altă parte, ca proprietar de titlu de capital. Și în această dublă calitate a sa, acționarii au drepturi și obligații. Pentru a face o selecție între aceste drepturi și obligații și pentru a le organiza, am căutat anumite bune practici, după cum a spus Filip Ochie, în cele 27 de state membre. Pentru a organiza aceste bune practici, am reținut trei criterii care să permită o ierarhizare a lor – Prima, așa cum a spus Filip Portier, este obiectivul de a privilegia, privilegia practici care permit crearea de valoare pe termen lung, valoare apreciată la nivelul întreprinderii în întregimea sa, dincolo de interesele unor categorii, deci nu doar interesul unei categorii, și anume categoria acționarilor, și se ține cont de dimensiunea colectivă aici. Și de aceea am privilegiat luarea în considerare unei acțiuni, acțiuni colective concertate după terminologia Parlamentului. Astfel, uh, recomandările noastre vizează obținerea unui echilibru just între drepturile și obligațiile acționarilor pentru a îmbunătăți eficiența juridică. Aceste idei se, se articulează pe două direcții principale. Pe de o parte, se afirmă faptul că interesul social primează și, pe de altă parte, trebuie să existe posibilitatea de a acționa în mod concertat pentru acționări um, recomandările 11 până la 20. În fine, um, în ultimele două recomandări se combină cele două direcții importante. Deci, prima direcție majoră, um, dreptul, interesul social primează. Acest interes social a fost definit ca fiind interesul persoanei morale care este societatea respectivă și ideea este să lase statelor membre libertatea de a interpreta această noțiune în funcție de propria lor tradiție juridică. Dar este la fel de important să se afirme faptul că acest interes social global al persoanei morale trebuie să primeze față de interesele particulare, personale. Consecințele sunt de două tipuri. Indiferent de legitimitatea drepturilor acționarilor, aceste interese, aceste drepturi trebuie să cedeze în fața unor practici considerate abuzive și ele sunt considerate abuzive dacă uh, intră în conflict cu interesul social. Deci, ideea este ca anumite drepturi să primeze asupra altora, să organizăm lucrurile și să, repri, să, să se reprime, reprimeze uh, abuzurile de anumite drepturi, deci abuzul majorității sau minorității de acționari sau abuzul de putere sau bunuri, abuzul de bunuri sociale în momentul în care uh, managerii sau uh, directorii societăților ar abuza de drepturile lor sau de organizația respectivă. A doua direcție principală este, după cum spuneam, recunoașterea direcției co eh, colective, nivelului colectiv, eh, dimensiunii colective, fie că e vorba de nivelul drepturilor, recunoscându-le acționarilor posibilitatea de a, a exersa mai multe drepturi dacă sunt în grup, deci dacă se grupează pentru a le exersa, și, în mod reciproc, recunoaștem că dacă acționarii se grupează și acționează împreună, este logic să aibă și obligații comune și o responsabilitate solidară pentru respectarea acestor obligații. Combinarea acestor două direcții majore ne-a făcut să recomandăm apariția și recunoașterea noțiunii de grup de societăți. De ce? Din două motive. Nu trebuie să uităm că anumiți acționari pot să fie ei înșiși societăți, firme, și deci nu rezolv situația dacă spun doar că interesul social trebuie să primeze. Pentru că ce facem dacă două interese sociale distincte intră în conflict și, pe de altă parte, o societate mamă și filiala ei pot fi considerate ca acționând în mod concertat față de un al treilea actor sau un al treilea grup de interes. Deci, în momentul în care doresc să conciliez cele două linii de forțe prezentate, singura modalitate de a face acest lucru este să apare această noțiune de grup de societăți care va duce la înlocuirea noțiunii de interes social cu grupul dacă anumite, anumiți acționari sunt ei înșiși societăți comerciale. Vă mulțumesc și dau cuvântul colegei mele, um, Valerii Masac, pentru a vă prezenta al doilea studiu. Bonjour. Bună ziua! Alături de Ian Paclu, care se află în stânga mea, m-am ocupat de al doilea studiu care se ocupa de relația dintre organul de supraveghere a întreprinderii și management. Prima dificultate cu care ne-am confruntat este aceea de a înțelege sau de a defini în mod clar despre ce e vorba când vorbim despre organ de supraveghere. În Europa există mai multe sisteme de drept național care conviețuiesc și uh, Uh, colegul meu uh, se va referi la acestea și astfel poate să apară o confuzie când e vorba de definirea Consiliului de Supraveghere. E vorba de Consiliul de Administrație, e vorba de Consiliul de Supraveghere în, în sensul uh, din dreptul german. Deci aceasta este o dificultate reală și anume să găsim o definiție comună, o referință comună pentru a compara diferite sisteme de drept național și am uh, ajuns aici la necesitatea de a reveni la elementele fundamentale ale unui sistem de guvernanță în dreptul societăților prin articularea trei uh, puteri, trei prerogative. E vorba puterea suverană a acționarilor, puterea executivă și uh, puterea de supraveghere. Sunt, este prima tendință importantă, primul, primul concept important cu consecințe asupra obiectul studiului, pe care a trebuit nu să-l redefinim, ci să-l precizăm. Pentru a face să devină comparabil ceea ce la început părea imposibil de comparat. Apoi, după ce am comparat aceste sisteme de drept național, ne-am întrebat în legătură cu oportunitatea standardizării dreptului societăților comerciale la nivel european și mm, spre uh, noi am considerat uh, că nu este neapărat oportun să se standardizeze dreptul societăților la, la nivel european în ceea ce privește obiectul studiului nostru, și anume relațiile între organul de supraveghere și management. Deci, iată, poziția, rezultatul studiului nostru este diferit de rezultatul studiului colegului meu prezentat anterior. Și ne vom concentra pe obiectivele unei bune guvernanțe, făcând astfel legătura cu anumite constatări ale celorlalte două studii, studiul uh, privind acționării și studiul privind responsabilitatea socială europeană și vom reveni la recomandările noastre. Deci, prima dificultate, după cum spuneam, era să revenim la chintesența unui sistem de guvernanță, identificând faptul că articularea între aceste trei prerogative, puterea suverană a acționarilor, care pun la dispoziția întreprinderii capitalul care îi permite să-și realizeze proiectul de întreprindere, puterea executivă, care definește strategia și pune în aplicare proiectul respectiv și ia deciziile operaționale care organizează întreprinderea, de, realizat de management, în funcție de dreptul național din diferitele statele membre, acest management este realizat de una sau mai multe persoane fizice sau organe care exercită această putere în mod autonom, singure sau în cadrul unui organ al cărui rol și uh, a cărei compunere depinde de sistemul de drept național, Consiliul de Administrație, Directoriu sau președinte de societate. În fine, puterea de supraveghere este o prerogativă delegată de acționari unui organ care trebuie să se asigure că modalitatea în care strategia este pusă în aplicare de organul executiv este compatibilă cu interesul social, perenitatea societății și performanța durabilă a acesteia. Și uh, observăm aici că și această putere de supraveghere în funcție de la o țară la alta poate să fie disociat complet de puterea executivă sau, din potrivă, așa cum se întâmplă în sistemul german, cu sistem, societăți cu directoriu și uh, Consiliul de Supraveghere. Această, această împărțire a prerogativelor este foarte clară. În sistemele uh, anglosaxone, Board of Directors, este mult mai puțin clară această împărțire a prerogativelor. Uh, aici trebuie să definim uh, um, conceptul de directors, de executive directors și non-executive directors. În schimb, în dreptul francez, uh, ne aflăm un, la un fel de uh, răscruce de influențe europene. Există cam toate influențele din diferitele sisteme naționale care coexistă în Europa. Alors, nous, nous vous avons propus... V-am propus uh, aici o hartă care să permită înțelegerea diversității sistemelor juridice în Uniunea Europeană. Există două influențe majore, pe de, altă, pe de o uh, parte common law și pe de altă parte dreptul romano-germanic sau civilist. Apar astfel două grupuri de state membre în funcție de aceste influențe majore. Deci sistemul de common law, care ne duce la sistemul monist, uh, primează aici uh, directorii, uh, puterea executivă, iar în sistemul romano-germanic se creează așa numitul sistem dualist. Pe de o parte avem directorii și pe de altă parte organul de supraveghere un, într-un al treilea grup de state regăsim uh, un sistem cu o dublă influență, ceea ce am numit noi sistemul mixt. Și vom reveni asupra cazului Franței uh, puțin mai târziu, pentru că acest caz ilustrează foarte bine acest uh, sistem mixt, unde se regăsesc societăți comerciale influențate de dreptul german sau romano-germanic și, pe de altă parte, o evoluție a dreptului societății pe acțiune influențată de uh, o tendință occidentală, de common law. Pe hartă apare încă o culoare roz, care uh, sunt sistemele hibride, caracterizate de modele foarte simple de societăți cu un director general care este o persoană sau un organ care deține puterea executivă fără a exista în același timp un organ de supraveghere. Aș adăuga pentru a completa că e important să ne uităm la această hartă color pentru că cu galben avem sistemele de tip common law, cu albastru cele ehm, de, cu influență germano eh, ehm, italo-germanice și cu verde e vorba de sistemul mixt. Pe această schemă, acest, care poate nu este foarte clară pentru toată lumea, se ilustrează Ceea ce am început să explic adineauri e vorba de modalitatea în care societatea anonimă poate fi organizată în dreptul francez. Și model, tocmai aceste posibilități de organizare arată diferitele influențe. Aceste scheme arată cu un cod de culori explicat în legenda din partea de jos cum în fiecare formă de societate anonimă care poate să existe în Franța, aceste trei putere fundamentale, executivă, de supraveghere și uh, suverana acționarilor, se articulează. Deci am încercat să facem un desen în care să schematizăm dreptul societăților. Al, a treia schemă, care este cea mai clasică, este modelul cel mai clasic al societății anonime clasice în dreptul francez. Aici uh, domină puterea executivă. Deci președintele directorul general, PDG, care își exercită prerogativele tocmai în organul de supraveghere care este Consiliul de Administrație. Deci, iată, acesta este societatea clasică, tipică în dreptul francez pentru că președintele este președintele organismului de supraveghere, chiar dacă el este cel care are puterea executivă. Deci aici ne aflăm, uh, este sistemul opus sistemului, primului sistem de la stânga, care este uh, Uh, acest sistem dual uh, cu care se face o distinție foarte clară între puterea executivă pe de o parte și puterea de supraveghere pe de altă parte, puterea executivă fiind a directoriului și puterea de supraveghere fiind a Consiliului de Supraveghere. Se face o separare netă reflectată de lege, pentru că Consiliul de Supraveghere nu are voie să uh, se implice în gestiunea, în managementul societății. Al doilea desen de la stânga arată influența dreptului anglosaxon cu separarea prerogativelor între directorul general și, deci, prerogativelor directorului general și prerogativelor președintelui și ultimele două scheme de, din dreapta arată um, societatea pe acțiuni simplificată din dreptul francez cu o mică uh, precizie, un, în legă, uh, precizare legătură cu ultima schemă din dreapta, acest uh, uh tip de organizare SAS, organizată de firme de mărime medie. Aceste întreprinderi au nevoia de a reconstitui, chiar dacă legea nu obligă la acest lucru, reconstituirea, recrearea unui organ de supraveghere, așa numitul Consiliu de Administrație, care reprezintă forul de discuții în cadrul căruia se pot discuta deciziile care orientează strategia întreprinderii. Ajungem astfel la definițiile pe care le-am uh, reținut pentru studiu, termenul Supervisory Board am numit în franceză organ de supraveghere, organ de surveillance și nu consiliu, pentru că astfel s-ar face o confuzie cu Consiliul de Supraveghere, deci e vorba de organul care exercită puterea de supraveghere pentru a diferenția clar de ceea ce se numește de obicei Consiliul de Supraveghere și se folosește termenul management, uh, gestionare, direcțion în franceză. E vorba de persoane care au puterea executivă personal sau în cadrul unui organ director. Voilà, donc, euh... Am înțeles, deci, că ne-a frapat diversitatea sistemelor de drept în Uniunea Europeană și diversitatea sistemelor de drept aplicabil societăților în cadrul anumitor state și în uh, cele clasate în categoria mixtă. Trebuie redusă oare această diversitate? Deci trebuie să mergem înspre o standardizare a dreptului societăților în Uniunea Europeană? Bineînțeles, standardizarea prezintă avantaje pe care le cunoaște toată lumea, este un factor care oferă securitate juridică, siguranță juridică pentru societăți și pentru partenerii lor, s-ar favoriza mobilitatea societăților în spațiul european, un aspect foarte actual. Se știe că este un aspect deja abordat în proiectul de a cincea directivă dar am considerat că dezavantajele standardizării sunt mai mari decât avantajele pe care le-am menționat. De ce? Dintr-un motiv fundamental și anume faptul că varietatea sistemelor juridice corespunde unor tradiții culturale Um, tradiții naționale rădăcinate în sistemele de tare țărilor respective și nu ar fi bine să se piardă această diversitate în Uniunea Europeană. Poi putem pleca de la ideea că această diversitate corespunde unor interese particulare care merită apărate Altfel spus, este, există o legătură între tipul de societate mm, din punct de vedere juridic al întreprinderii, tipul de activitate și nu ar fi bine pentru actorii economici să se reducă uh, posibilitățile de alegere. Ar fi cu atât mai puțin bine cu cât se constată de asemenea faptul că structura de guvernanță este mult influențată de modul în care cele trei puteri se articulează între ele, care astfel se definește o tipologie de forme de guvernanță în funcție de gradul de separare ale celor trei puteri. E vorba de axa orizontală pe uh, acest grafic și grad de separare a puterilor care are un impact asupra complexității guvernanței și nevoii de a o formaliza sau nu. Iată, asta am încercat să reprezentăm pe acest grafic, inspirat de un grafic uh, al uh, societății franceze Middle Next, care arată diferitele tipologii de societăți cu, în marin și deasupra aspectele critice față de ce predomină în organizarea, în tipul de organizare propusă. Deci pe, primul, pe prima treaptă acestei scări avem autocrația antreprenorială cu o putere suverană execut și executivă care este aceeași persoane și aici punctul de vigilență este exercitarea puterii de supraveghere pentru că uh, avem o putere executivă foarte puternică, care de multe ori se confundă cu puterea uh, acționarilor. Pe al doilea, uh, pe a doua treaptă avem autocrația antreprenorială deschisă. E vorba de interesele minoritare, apoi avem dominarea acționarială pe următoarea treaptă, unde acționarii riscă să influențeze sau chiar să domine puterea de supraveghere și aici uh, punctul de vigilență va fi uh, în tocmai uh, implicarea sau neimplicarea puterii executive în strategia întreprinderii. Apoi avem dominarea managerială pe următoarea treaptă. Aici puterea executivă este predomină care ar putea duce la o acțiune în funcție de interesele proprii ale întreprinderii și neapărat uh, interesele uh, întreprinderii și avem în fine democrația acționarială pe ultima treaptă în care cele trei puteri ar fi perfect separate, situația ideală, puteri însă care s-ar articula foarte bine între ele și aici uh, punctul de vigilență ar putea fi complexitatea care aduce la costuri suplimentare și după ce am urcat toate treptele acestei scări, uh, apar două domenii. Cel uh, în uh, albastru deschis MOV, care este Corporate Governance, codurile de guvernanță pe care le cunoaștem din majoritatea statelor europene și în stânga graficului cu verde deschis, guvernanța a la carte unde este important să se lasă operatorilor anumită libertate în modul în care doresc să se organizeze. Par rapport à la corporate... În ceea ce privește mm, corporate governance tradițională, știți, este un concept inventat în Statele Unite și a ajuns în Europa mai târziu, via mm, Regatul Unit. În studiul nostru am insistat asupra faptului că trebuie protejat nu doar interesul acționarului, ci și un interes mai important care depășește interesul acționarului, e vorba de interesul social, ținându-se cont de durata de, cre- de mm, crearea de valoare pe durată, pe termen lung și acesta de altfel este o idee comună mm, Uh, a tuturor celor trei studii. Pe ultimul uh, studiu um, definim uh, principalele, principiile bunelor practice, prima axă fiind se referă la mijloacele de îmbunătățire a performanței al organului de supraveghere. Considerăm că s-au realizat multe progrese deja în acest domeniu mai ales prin coduri de bună guvernanță și dacă trebuie să facă progrese în plus, noi progrese, acest lucru se poate face prin recomandări, nu printr-o directivă. Deci, e vorba de soft law, nu hard law. Și trebuie să plece de la ce există pentru a se încerca să avansăm cu toții împreună în aceeași direcție. Progresele uh, necesită îmbunătățirea informării individuale a membrilor organului de supraveghere. Trebuie să se permită membrilor acestui organ să beneficieze pe urma unei formări, unei, unui training pe care îl fac deja întreprinderile mari. considerând de asemenea că trebuie să se generalizeze practica comitetelor și anume existența unui unui comitet de remunerări care ar, are un efect moderator asupra salariilor uh, managerilor și directorilor. În fine, dreptul Uniunii Europene poate să progreseze nu doar prin hard law, ci și prin soft law, prin instrumente de tip recomandare, majoritatea țărilor europene au coduri uh, de guvernanță a întreprinderilor și aceste coduri au un anumit nivel de convergență. De aceea am considerat util să se creeze un observator pentru guvernanță care ar favoriza această tendință într-o direcție comună în Uniunea Europeană. Al doilea ax al recomandărilor se referă la echilibru între bărbați și femei. Nu am inovat mult aici pentru că am mers în sensul rezoluției Parlamentului European din martie 2012 care recomandă adoptarea unui directive cu um, anumite procente obligatorii de femei în uh, consiliile de uh, supraveghere ale întreprinderilor. Am reluat aici, deci, uh, textul Parlamentului, dar am reluat studiile comparative. O inițiativă interesantă a fost luată în Spania, în care se prevede nu doar sancțiuni, ci și măsuri de incitare. În Spania s-a prevăzut că organismele publice pot să acorde preferință pe piețe publice unor întreprinderi care respectă um, acest procent prevăzut de femei în în consilii. În fine, în ceea ce privește implicarea salariaților, recomandarea numărul 10 se propune introducerea unui uh, drept la concertare, deci între consultare și acord, și se să se prevadă o consultare înainte de decizie și nu înainte de punere în aplicare. În fine, recomandări în legătură cu structurile europene ale societății europene. Și dau acum cuvântul pentru al treilea studiu lui Jean-Philippe Dom, care va vorbi deci responsabilitatea socială a întreprinderilor. Mulțumesc! Mai întâi, domnilor și domnilor, voi preciza că tehnicienii sunt tehnici, dar și sunt foarte vorbăreți, așa că eu voi încerca să fiu cât mai concis, dar voi prezenta totuși axele majore ale acestui studiu voi pune în perspectivă acest uh, uh studiu cu o metaforă maritimă. Despre ce am vorbit până acum? Despre interesul social. Putem spune că interesul social este busola care ne ajută să ne dirijăm. Apoi uh, avem interesul societăților și trebuie să vedem ce se face la nivel de gestiune management și, pe de o parte, la nivel de guvernanță. Deci cine dirigează, cine controlează, acesta este rolul Consiliului de Supraveghere. Și aici ne aflăm în cabina de pilotaj sau la cârmă și să, trebuie să vedem și unde se merge, în, în, unde navighează această barcă. E vorba de responsabilitatea socială a întreprinderilor, e vorba de marea sau oceanul pe care trebuie să se uh, evite riscurile și când ne gândim care poate să fie responsabilitatea întreprinderilor, subiectul e complicat pentru că inițiativele la nivel european care pot să îmbunătățească eficiența juridică la nivelul responsabilității sociale a întreprinderilor uh, sunt lucruri complicate pentru că trebuie citită toate reglementările din cele 27 de state membre și trebuie să se vadă care sunt riscurile cu care se pot confrunta întreprinderile. Uh, în ultima diferinție a Comisiei uh, vedem că responsabilitatea socială a întreprinderilor corespunde responsabilității întreprinderilor în legătură cu efectele asupra societății. Sunt lucruri care există deja, nu învetăm noi acum responsabilitatea socială a întreprinderilor. Întreprinderile sunt responsabile în fața tribunalilor, piețelor, împotriva uh, băncilor, celor care le împrumută bani. Deci evaluăm practic norme când e vorba de responsabilitatea unor întreprinderi, e vorba de norme nu doar juridică, pot, juridice, pot să fi și uh, norme de management, iar când e vorba de norme juridice, ce pot să uh, fie vorba de hard law, dar și de soft law. Și aici trebuie să ne înțelegem dacă pentru a face acest studiu există sau nu un drept al răspunderii sociale a întreprinderilor. Și a ne pune această întrebare înseamnă ex să, să examineze interesele acestui drept ale responsabilității sociale. Nu putem să ne mulțumim cu posibilitatea de a uh, introduce noi uh, obligații întreprinderilor care ar genera costuri, ar genera obligații, deci trebuie să vedem cum putem ajuta aceste întreprinderi să creeze valoare cu ajutorul acestor norme și această valoare care se poate crea trebuie să țină cont de avantajele pe care le pot obține astfel întreprinderile. Este, a fost o analiză foarte completă și complexă. S-a analizat ce există deja la nivel internațional și la nivel comunitar, dar și la nivel național, la nivelul întreprinderilor, pentru că ne-am întâlnit și cu reprezentanți ar companiilor mari din Europa pentru a vedea cum se poate organiza această responsabilitate socială și dacă companiile concep un drept al responsabilității sociale în cadrul lor. Răspunsul este pozitiv, dar la început observăm că la nivel internațional inițiativele sunt federatoare, la ONU există un pact mondial, de exemplu, și ideea este să se definească principii la care aderă întreprinderile pentru a respecta tot ce le permite să evite riscurile la nivel de mediu sau la nivel social. Deci nu le dăm doar o metodologie, ci și indicatori. În Uniunea Europeană există doar un drept al responsabilității sociale care abia apare, abia se naște. Ne gândim la un sistem de management uh, de mediu, sistem de tip EMAS sau avem și o nouă strategie care din 2011 încearcă să îmbunătățească transparența întreprinderilor la nivel social și de mediu. Dar avem mai ales foarte multe directive și regulamente care impun deja întreprinderilor în mod separat pe mediu, pe domeniul social sau pe respectarea drepturilor omului, o serie de obligații care de cele mai multe ori uh, au repercusiune asupra celor care conduc întreprinderilor și mai ales asupra Consiliului de Supraveghere. Și prin aceste obligații, considerate în mod tehnic ca fiind obligații de conducere, există obligații de a proteja, de a respecta, de a repara. Deci, ne amintim de ceea ce, de termenul folosit de John Rigi la ONU în mod izolat și nu federator, această examinare a dreptului existent ne-a pus să se, ne-a dus să selecționăm 5 state din cele 27 de state membre care se aflau în situație de vârf uh, prin practici sau prin noi reglementări în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Mai, în primul rând, Germania. În Germania, subiectul a fost mult dezbătut și în Germania este clar pentru toată lumea că întreprinderile trebuie să se autoreglementeze, deci să-și emită propriile norme pentru a depăși riscurile de mediu, riscuri sociale sau drepturi legate de drepturile omului. În Regatul Unit, responsabilitatea este a conducerii. Ce trebuie să facă uh, managerii? Sunt uh, obligații de mijloace. În Spania, întreprinderile publice au anumite obligații. În Danemarca, întreprinderile, am, uh, ne-am consultat cu întreprinderile mari, unde se folosesc uh, anumite referințe internaționale, cum ar fi Pactul Mondial. Și iar în Franța există o reglementare complicată, există reglementări complicate, rapoarte care trebuie să fie făcute, foarte precise, foarte detaliate, pentru societăți mari. În fine, nu putem lăsa la o parte întreprinderile. Ce fac întreprinderile? Întreprinderile sunt persoane morale, dar au șefi, au directori care au anumite valori și aceste valori se regăsesc în politicile lor. Riscurile nu se opresc la frontiere, pentru că există o reglementare la nivel de țară. Mm, de exemplu, în Franța, asta nu înseamnă că ă, societatea ă, care funcționează în întreaga lume nu va avea riscuri în întreaga lume. Și modul în care este condusă sau controlată această întreprindere și modul în care sunt realizate codurile de bună conduită, de guvernanță sau codurile sectoriale în sectorul miner, de exemplu, se vor aplica și va exista chiar uh, documente precontractuale care se vor aplica și de-a lungul contractului pentru alegerea partenerilor. Respectă ei criteriile de prevenire a riscurilor nu e foarte complicat. De exemplu, dacă se folosește un furnizor care nu respectă normele de selecție, acest furnizor nu va fi reținut pentru că o întreprindere cotată sau nu nu poate să-și asume riscul unei bune comunicări uh, față de restul pieței, astfel pierde valoare. Iar în ceea ce privește inițiativele izolate, Există ceva ce permite să se evalueze întreprinderile tocmai din punctul de vedere a acestor principii de responsabilitate socială și de mediu. Cum vom putea face acest lucru? În primul rând, există agențiile de notare agențiile de rating. Uh, nu e vorba de agenții de rating financiare, e vorba de agenții de rating extrafinanciare. Ele sunt foarte numeroase, există o adevărată piață a informațiilor extrafinanciare sau nefinanciare și aceste agenții de rating vor analiza fiecare întreprinderi conform unor criterii care nu sunt niciodată exact aceleași. Agențiile de rating folosesc criterii internaționale și apoi pentru că există această piață și doresc să-l, să atragă această piață, vor uh, analiza întreprinderile în formă de propriul lor model. Există aici un risc de asimetria informațiilor din punct de vedere economic și acest lucru deranjează pentru că pe, ace- pe lângă această piață a informațiilor există o piață a diagnosticului, deci întreprinderi care se propun în Uniunea Europeană să verifice dacă sunt respectate procedurile uh, deci să evalueze lucrurile și deci nu mai este, acesta nu mai este o piață a informației, ci o piață financiară. Deci, dincolo de această întreprindere care ar putea rămână, să rămână la suprafață cât mai mult, să evite toate riscurile sociale, de mediu, de, legate de drepturile omului sau dreptul muncii, uh, Întreprinderea trebuie să fie perenă, să aibă o rentabilitate poate mai mică, dar o rentabilitate pe termen lung, o întreprindere așa numită durabilă. Și astfel uh, se, dezvoltă, se, se, se dezvoltă o piață a investițiilor durabile din punct de vedere social, astfel se plasează uh, Um, valoare în forma unor, sau conform unor criterii sociale de, de mediu sau de guvernanță, cu uh, un rating extrafinanciar pentru a permite investitorilor să-și orienteze investițiile. Înțelegeți că dacă informațiile și gestionarea acestei informații nu se face la fel, apare un risc mare în Uniunea Europeană să apară bule financiare, speculative, pentru că dacă informația este uh, considerată pozitivă de unii nu ar fi la fel de pozitivă pentru alții și deci unii s-ar uh, arunca pe o investiție care, după examinarea tuturor criteriilor, nu s-ar mai dovedi atât de valabil cum părea la început. Și de aceea, când am examinat modul în care se poate elabora un drept al responsabilității sociale a întreprinderilor, recomandările noastre pentru Uniunea Europeană merg în primul rând în sensul corectării acestei asimetrii pe această piață a informațiilor. Astfel, prezentarea informațiilor și chiar uh, căutarea acestor informații în legătură cu responsabilitatea socială trebuie să fie armonizată. Pentru a vă da un exemplu, pentru întreprinderile de controlate de stat, întreprinderile așa numite publice, Conform legii din Spania, de exemplu, e nevoie de un audit prealabil. Uneori chiar se formează uh, aceste companii în domeniul responsabilității sociale. Pe piețele publice se uh, impun criterii de responsabilitate socială a întreprinderilor uh, care completează principiul ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Iar în domeniul privat, uh, dacă începem de la societățile care nu sunt cotate, am recomandat adoptarea unui sistem de guvernanță adaptat la responsabilitatea socială. Deci acest sistem de guvernanță ar fi coloana vertebrală a acestui, acestei guvernanțe, ar duce responsabilitatea socială a întreprinderilor, această uh, acest control al riscului în, în lume prin această guvernanță pentru întreprinderi multinaționale. În fine, am definit obligația directorilor și pentru societățile cotate am reluat propuneri directivă. Deci, pentru a încheia, pentru a evita, a evita asimetria informațiilor și pentru a crea valoare, am propus armonizarea publicării și gestionării informațiilor legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor, publicare care ar putea fi prevăzută, reglementată, gestionarea informațiilor care ar necesita o certificare a agențiilor de rating, criterii mai coerente, investitori instituționali mai transparenți în investițiile lor, în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor și, pentru că era vorba de crearea de valoare, pentru a valoriza din punct de vedere economic uh, responsabilitatea socială, dacă întreprinderea, dacă dorim ca întreprinderea să fie durabilă, cei care le evaluează trebuie să țină cont de acest lucru și se întâmplă deja de asta, cabinetele majore de audit țin cont de asta și aici nu mai e vorba doar de valoare, ci de contabilitate, e vorba de crearea unui bun incorporal, deci unei valori noi care s-ar integra în fondul antreprenorial, care ar fi o valoare legată tocmai de responsabilitatea um, socială. Mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră. Herzlichen Dank für die Präsentation. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Eu am două întrebări. Oricum am început cu un sfert de oră mai târziu. Drept urmare, uh, vom uh, continua, vom lua cu noi această întârziere și vom trece la vot la ora 16.15. Domnul Bod, doamna Lichtenberg și după care doamna Regn. Domnul Bodu. Mulțumesc. Lipsa de implicare a acționarilor poate fi corectată prin votul electronic? Și dacă da, odată introdus votul electronic, credeți că se va îmbunătăți guvernanța corporatistă? Mulțumesc! Frau Lichtenberger. Ja, danke. Äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Übersetzung gelegen hat, aber mir scheint die Einschätzung äh, über den Standpunkt Unternehmen schon sehr Mie mi s-a părut că există un optimism prea mult vis-a-vis -vis de situația întreprinderilor, ținând seama de ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, în ultimii ani. Eu, drept urmare, mi-aș dori niște reguli uh, obligatorii, de exemplu, pentru reprezentarea femeilor în aceste consilii și așa mai departe. Însă, până la urmă, am uh, văzut că există în ultimii ani uh, anumite societăți comerciale care, din, care au publicat tot felul de rapoarte referitoare la, guvernanța corpor, la guvernarea corporativă, dar, uh, de fapt, respectarea tuturor acestor norme a fost lăsată în voia sorții doresc să întreb ce ar trebui să facem dacă păstrăm această abordare bazată pe acest soft law, pe recomandări și nu pe aspecte, pe lucruri uh, obligatorii. Dacă există în continuare această prăpastie între lucrurile care se regăsesc în broșurile frumoase și ceea ce se regăsește în practică, în viața cotidiană din societățile respective. Acesta este un punct foarte important pentru mine. Și dacă îmi permiteți și o altă remarcă. Pentru mine a fost puțin dificil ca, în primul rând, să discutăm doar despre structuri din tipice pentru Franța, pentru că ar fi trebuit să țină seama de întregul spectru european. Vă mulțumesc, doamna Regner. Are acum cuvântul? Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare adresată celor doi autori al uh, celui de-al treilea studiu. În cadrul recomandărilor uh, uh, dumneavoastră v-ați referit la guvernare și poate ați putea să ne explicați mai mult ce înțelegeți prin acest lucru și apoi aș avea o întrebare autorului ultimului studiu, domnul Dom, Dumneavoastră v-ați referit la uh, reducerea acestei asimetrii a informațiilor. Acesta ar trebui să fie marele obiectiv. Și aici este, da, este adevărat și pe mine mă interesează următorul lucru. Lucrurile sună frumos, însă aș dori să știu uh, cum ar trebui să facem acest lucru în mod precis. Domnul președinte, aș avea și eu o întrebare, nu știu cine dorește să răspundă la această întrebare. Se referă la uh, Uh, studiile care au uh, discutat despre legătura între Consiliul uh, Executiv, între ramura executivă și, a, și cea de supraveghere. Până la urmă, nu, nu a fost a, amintit conceptul codecizie. Eu nu înțeleg, pentru că codecizia este importantă în contextul responsabilității sociale a întreprinderilor. Există în a, Germania acest concept de autoreglementare astfel încât între, întreprinderile să își poată stabili propriile reguli de funcționare. Nu știu uh, cine dintre experți dorește să răspundă la aceste întrebări care au fost puse. Je, je vais commencer avec la, la première question. Voi începe cu prima întrebare referitoare la implicarea acționarilor și la ajutorul uh, pe care l-ar putea oferi votul electronic. Nu am studiat um, modul practic de exercitare a drepturilor, ci mai degrabă am uh, încercat să găsim niște principii de bază astfel încât să ne fie clare drepturile care trebuie să, să prevaleze, care trebuie să se impună. Dacă acestea nu există, nu ajută la nimic să-i, ajut, să-i încurajăm pe oameni să voteze atâta timp cât nu au posibilitatea de a-și face auzită vocea. Din această perspectivă, când vorbim de un acționar minoritar, constatăm că unul dintre motivele pentru care aceștia nu se implică, nu participă, ă, nu este pentru că le lipsesc mijloacele tehnice, ci pentru că sunt convinși că nu ajută la nimic. Acționarii majoritari își vor impune până la urmă voința. De aceea uh, am ridicat noțiuni precum interesul uh, social, uh, noțiuni morale, care să permită ca dacă major, acționarii majoritari iau decizii contrare acestui interes social, acționarii minoritari să, să aibă o posibilitate de a-și face auzită vocea. Dankeschön. Je pense que la deuxième question était relative. Cred că cea de-a doua întrebare se referea la diferenț la relația între eh, organul de supraveghere eh, și management. Eh, apoi era vorba despre echilibrul între bărbați și femei, iar apoi despre participare. Am să-i dau cuvântul lui Ian pentru observatorul guvernanței întreprinderilor. În ceea ce privește echilibrul între bărbați și femei și faptul că acel soft law nu a reușit să rezolve problema, suntem de acord, acesta este motivul pentru care am formulat o recomandare propunând ca acest subiect să fie abordat într-o directivă. Aceasta este recomandarea noastră, nu să fie soft law, ci o directivă europeană. Cred că suntem de acord cu remarca făcută în această întrebare. A doua remarcă se refera la exemplul francez și faptul că a fost folosit acesta. Nu este din motive naționaliste sau ceva similar, similar. Este pentru că în societatea pe acțiuni franceză există această convergență între um, aceste influențe europene era, a fost mult mai ușor să arătăm cum uh, se manifestă în formele juridice de societate uh, cele trei tipuri de putere. Dacă luam numai exemplul german, uh, mi-ar fi fost mai greu să uh, fac această diferențiere. Al treilea aspect, participarea are două sensuri. participarea are două sensuri. În primul rând, participarea la, proces, la procesul de decizie și poate am prezentat asta prea repede, dar am făcut uh, două recomandări care se referă la participarea salariaților la procesul de luare de decizii prin uh, directive recomandările Uh, vizau completarea sau chiar formularea unor noi directive. Al doilea sens al participării este participarea financiară, care nu uh, este prevăzută în studiul numărul 2, dar este prevăzută în um, recomandarea din studiul referitor la răspunderea socială a întreprinderilor. Deci, uh, colegul meu vă va prezenta aspectul participării financiare. pentru a răspunde la uh, problema participării, vă referiți la participarea salariaților. Ea este prevăzută în studiul numărul 2, pentru că întotdeauna este posibil ca salariații să fie, să aibă o, uh, o, o, să fie reprezentați. Însă acest lucru nu este generalizat în toate statele membre este o um, practică promovată de cele mai mari companii uh, germane ca um, uh, salariații să aibă reprezentanți, uh, să există această comunicare între patronat și salariați. Și supravegherea este um, foarte importantă. Um, participarea poate să fie și um, un um, whistleblower, de exemplu. Este un subiect care este văzut uh, foarte diferit din punct de vedere politic uh, în Uniunea Europeană uh, și uneori chiar în interiorul unui stat membru, de la un partid la altul, viziunea este foarte diferită pentru a răspunde la întrebarea referitoare la asimetria informațiilor. Aș dori uh, să spun că, în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor, nu considerăm că este drept, este... Uh, nu am prevăzut uh, un soft law, ci am prevăzut o revizuire a articolului 46 din directiva care se referă la asta, Și mă refer aici la punctul 12 din a, din a treia prezentare. Nu am avut timp să intrăm în uh, detalii, dar ideea este următoarea. Trebuie să facem în așa fel ca uh, organismele de notare extrafinanciare să poată și ele să fie evaluate în mo- și uh, să facă echival- uh, evaluări uh, echivalente, uh, să folosească indici echivalenți și există norme în acest sens, norme ISO, recomandări uh, uh, la nivel internațional, dar există și recomandări um, sectoriale care pot, um, care pot fi utilizate. Trebuie de asemenea, pentru a corecta această asimetrie a informării, să ne gândim ca tot, trebuie ca tot ceea ce urmează să fie tradus, să spunem așa, în informație financiară, uh, să fie publicat. Trebuie să se explice de ce uh, este aleasă o anumită companie, care sunt criteriile, cum se face ierarhizarea acestora. Mi se pare foarte important, pentru că numai pe baza acestor elemente putem uh, uh, avea în vedere crearea unei valori pentru întreprinderi. Mm, să creăm un bun uh, care nu este fizic, dar care se referă la respectarea uh, val, uh, unor valori și care uh, să poată fi, la care se poate aspira toate întreprinderile mm, din lume, dacă este posibil. Das kurz machen, denn wir Vă mulțumesc, doresc să fiți cât mai succint, pentru că trebuie să trecem totuși la vot cât mai repede. L'idee de l'observatoire de la Pe scurt, în ceea ce privește observatorul guvernanței, s-ar putea spune că codurile de guvernanță ale întreprinderilor sunt soft law și că nu produc foarte multe efecte, dar cred că trebuie să mergem dincolo de această abordare. În primul rând, opoziția între soft law și hard law există, dar este oarecum simplistă. Codurile întreprinderilor au o forță normativă. Asta înseamnă că întreprinderile trebuie să le respecte atâta timp cât subscriu la ele. Dacă nu fac asta, trebuie să justifice acest lucru. De asemenea, aceste coduri au avut efecte favorabile pentru modifica, asupra modificării comportamentului Uh, în întreprinderi. Ne aflăm în tradiții culturale și juridice uh, diferite în Uniunea Europeană și numai datorită acestor uh, coduri comportamentele au putut să evolueze. Întreprinderile, în momentul în care declară că respectă un anumit cod, își asumă responsabilitatea sau și facă. Iar uh, directorul, care trebuie să uh, elaboreze un raport cu privire la guvernanța în întreprinderea respectivă, își asumă și el această responsabilitate. Codurile există în întreaga Uniunii, în Uniunea Europeană, uh, deci trebuie să fie cunoscute mai bine aceste coduri, să se găsească cele mai bune practici, iar apoi progresele să se facă nu numai prin, de sus, prin directive uh, și reglementări, ci uh, și de jos în sus, deci din partea întreprinderilor, pentru că este vorba de un drept economic. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor experților pentru prezentările pe care ni le-au făcut și doresc să vă spun uh, drum bun acasă. Ajungem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. Este raportul domnului Speroni pe care îl rog să ne spună care este situația actuală, după care vom uh, face un, uh, un vot de, pentru a testa să vedem dacă funcționează sistemul. Domnule Speroni, vă rog, aveți cuvântul. Din câte știu eu, uh, Consiliul și-a propus propunerea în două. De aceea trebuie să vedem dacă nu ne revedem și noi poziția sau considerăm că propunerea mea este valabilă în continuare. Las colegilor posibilitatea de a alege, de a hotărâ acest lucru. A, deci înțeleg că propuneți să amânăm. Nu? Nu. Deci este o propunere de amânare, sau ce puțin așa am înțeles eu. Beh, forse appunto opportuno. Poate ar fi bine pentru a face această evaluare, într-adevăr, să amânăm votul. Gut, ich habe dazu auch die... Domnul președinte, și comisia este prezentă. Nu știu dacă dorește să intervină. Herr, Herr Klein und... Domnul Klein, vă rog, Mulțumesc um, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Foarte pe scurt, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații necesare în legătură cu această procedură legislativă de reformare și ultimele noutăți în cadrul acestei proceduri. Situația este următoarea. Comisia a propus pe 30 aprilie, a făcut pe 30 aprilie o propunere de reformare a două regulamente, fuzionând aceste două regulamente într-un singur act legislativ. Grupul consultativ a serviciilor juridice a examinat această propunere de reformare pe data de 24 mai și pe 9 iulie și imediat după examinarea acestei posibilități, grupul consulta consultativ a emis un aviz în legătură cu faptul că este o reformare făcută corect, conform regulilor. Iată, în legătură cu propunerea inițială de reformare făcută de comisie. Apoi, între timp, pe 13 iulie, s-a adoptat un document de către Parlament în care nu, parle, de, de, de Consiliu, se scuză vorbitorul, deci Consiliul a adoptat un document în care se spune, citez, pentru a reflecta pozițiile Irlandei și Regatului Unit, Propunerea inițială a fost împărțită în două texte identice de pro, uh, propuneri de regulament al Consiliului. Cela a été fait sous un... Acest lucru a fost făcut în urma unui aviz al Serviciului Juridic al Consiliului, care, din diverse motive, a considerat oportun această Uh, oportun acest splitting, această împărțire a propunerii inițiale în două propuneri diferite. Recent, Comisia a luat decizia să autorizeze, să autorizeze pe doamna comisar Malmström să se alinieze poziției Consiliului, considerând că Textul propus de Consiliu reflectă conținutul propunerii inițiale făcute de Comisie și, deci, curând, doamna comisar Malmström va face o propunere Parlamentului și Consiliului în legătură cu acceptarea de către Comisie acestei modificări a propunerii, creându-se astfel două propuneri separate. Mulțumesc! Danke, ich bin jetzt hilf Vă mulțumesc. Uh, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Acum, dacă raportorul uh, spune că trebuie să mai analizeze situația, să amânăm, putem să amânăm. Dacă doriți totuși să, să votăm acum, putem vota acum. Deci, domnule Speroni, spuneți-ne exact ce doriți să facem. Am ascultat ce a spus comisia și Având în vedere ce am auzit, cred că se poate schimba acum pentru că conținutul nu se schimbă. Deci avizul nostru este în continuare valid, indiferent că e vorba de un singur text sau de două separate. Domnul președinte, deci raportorul propune să votăm. Cred că nu există nicio obiecție. Deci vă rog să ridicați mâna cei care sunteți de acord cu, uh, cu raportorul. Sau votăm electronic. Haideți să testăm inițial. Vă rog să vă folosiți cu toții cartelele de vot pentru a testa sistemul de votat. Und? 23. 23 de voturi. Da, văd că lucrurile funcționează. Atunci putem uh, vota cine este pentru. Votăm uh, raportul uh, domnului Speroni. S-a deschis votul. ...20 de voturi pentru, trei abțineri, niciun vot împotriva. Vă mulțum- s-a adoptat, vă mulțumesc. Am încheiat cu acest uh, punct de pe ordinea de zi și ajungem la Uh, partea ședinței cu ușile închise. Vom avea o întrerupere a ședinței până când uh, cei care trebuie să părăsească sala tre- vor pleca. Vă mulțumim pentru prezență, dar acum trebuie să continuăm cu ușile închise. Das Webstream müssen wir auch abschalten.